Ladies and gentlemen, good afternoon. Can I... Bună ziua, doamnelor și domnilor. Declar deschisă această întâlnire a Comisiei pentru Transport și Turism. Ar trebui să aveți în fața dumneavoastră proiectul de ordine de zi înainte de a adopta această ordine de zi. Vă reamintesc că această reuniune se transmite pe internet și astăzi am primit și o broșură care ne spune ce trebuie să facem în acest sens. Uh, aveți obiecții în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu, atunci pot să trec la adoptarea proceselor verbale ale reuniunilor precedente. Există probleme cu procesele verbale. Vă mulțumesc. Următorul punct este formalitățile de raportare aplicabile navelor la intrarea și la, în și la, sau la ieșirea din porturi. Și dau cuvântul domnului Sturks pentru examinarea amendamentelor. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să mulțumesc colegilor care au depus amendamente. Cred că ne găsim conform liniei apărate de mine în comisie. Uh, va trebui să vedem cum va, de, cum va decurge votul, însă va trebui să existe o reducere a obligațiilor administrative pentru cabotaj. Felul în care organizăm acest lucru trebuie să mă determină să fac câteva observații. Voi uh, menționa câteva dintre punctele menționate în amendamente. În primul rând, câmpul de aplicare. Îi mulțumesc domnului Marinescu pentru amendamentele depuse, însă nu am pus plus pe lista de vot la aceste amendamente pentru că mi se pare că amendamentele domnului Marinescu sunt superflue. Atunci când se spune că o navă nu doar ajunge ci, și pleacă, ci face și escală, uh, navele de război oricum sunt exceptate de, uh, de la cerințele acestei directive. În al doilea rând, în amendamentul 15, definiția transmisiei electronice. Aici vrem să garantăm că un fax va fi considerat transmisie electronică. Pentru că deci un fax nu va fi considerat transmisie electronică, pentru că aceste date dintr-un fax trebuie să fie introduse ulterior într-un sistem electronic, ceea ce implică o muncă manuală. În primul rând aveam intenția să îmi retrag amendamentul și să preiau amendamentul doamnei Pastoriche, însă amendamentul comisiei este mai bun. Următorul punct, problema limbii. Articolul 5. Am depus un amendament destul de radical. Am spus că trebuie să existe o limbă și aceasta trebuie să fie limba engleză. Am avut o convorbire cu președinția spaniolă și cu Comisia Europeană și Consiliul mi-a explicat că această problemă ar fi una delicată. Înțeleg că nu este o problemă ușoară, însă mi se pare că în negocierile cu Consiliul vom reuși să avem succes, pentru că majoritatea sunt de acord că lucrurile merg în sensul unei limbi comune. Nu știu care va fi formularea finală, însă voi cere colegilor să-mi susțină amendamentul și să nu susțină celelalte amendamente. După aceea vom vedea care va fi forma finală. Însă aș cere Comisiei de Transporturi să adopte o poziție clară și să încerce să meargă într-un sens uh, pentru a avea o anumită marjă de manevră și pentru ca eu să nu trebuie să mă îndepărtez foarte mult de la punctul de plecare. La articolul 7 există mai multe probleme. Data de intrare în vigoare, în al doilea rând, pe ce platformă informatică și cum se vor formula cerințele și cine va avea acces la aceste date. Pentru data de aplicare se cer să se păstreze data de 2013 și cer din nou Comisiei Europene să ne explice de ce 2013 este o dată importantă, pentru că în anexă există și alte elemente, cum ar fi mm, drepturile vamale. Există regulamente, legislații, o serie de motive pentru care am pus data de 2013 și nu putem spune 2015. Aceste lucruri trebuie discutate cu Consiliul și trebuie să argumentăm că cu cât mai repede are loc simplificarea, pentru ca toată lumea să dea curs acestor simplificări, cu atât mai bine. Trebuie ca lucrurile să fie făcute în mod sincronizat și de aceea vă cer să menținem data de 2013. Am depus amendamente pentru a evoca problema sistemului informatic. Și aici Consiliul mi-a spus că SafeCNet nu mai este considerat sistemul dominant, pentru că există o serie de lucruri care nu pot fi făcute cu acest sistem SafeCNet. Trebuie să avem un sistem care să poată să comunice cu sine, și care să fie interoperabil. În ceea ce privește accesul la date, am făcut o propunere de compromis. Amen amendamentul doamnei Vlasto și domnul Eric, a domnului Enrique a fost reluat. Ideea pe care domn, domnul El Cadraui a inclus-o în amendamentul său la consider, la considerent a fost preluată și inclusă în articol. Ideea domnului Becei, care a fost reformulată în amendamentul său și anume justificarea, am reluat-o și pe acestea. Nu sunt de acord cu domnul Becei când spune că datele pot fi transmise doar dacă persoana sau compania respectivă este de acord. Sistemul trebuie să includă un automatism și avem nevoie de reguli generale care să poată fi aplicate fără autorizare specifică, pentru că altfel sistemul devine prea greoi. Dacă avem un sistem unde fie, de fiecare dată trebuie să se ceară o autorizație. Însă acum trebuie, cred că trebuie să cădem de acord asupra unei protecții generale a datelor care să nu mai necesite o autorizare individuală. Însă nu putem să cerem pur și simplu datele. Trebuie să existe un motiv justificat pentru a solicita datele respective și va exista un acces limitat la un anumit tip de date, de exemplu datele uh, de caracter comercial vor fi disponibile în manieră restrânsă. Articolul 8. În ceea ce privește mărfurile care sunt în tranzit în Uniunea Europeană. Consiliul a bifat acest articol 8, însă aici mi se pare că uh, aici apare un punct foarte important al simplificării. Simplificarea trebuie să se asigure că aceste mărfuri se deplasează cu ușurință în Uniune. În Uniune. Și articolul 8 trebuie păstrat. Și acest lucru a fost evocat și de președinție și care apare în amendamentul 57 al domnului Igrandis. Bineînțeles că trebuie să cerem controle când vorbim despre trafic, de trafic în general, de securitate. Aici putem să cerem uh, să avem cerințe pentru uh, navele care transportă mărfuri între două porturi ale Uniunii Europene. Există anumite lucruri care nu sunt reluate în amendamente, însă pe care trebuie să le menționăm în contactele noastre cu Consiliul de exemplu, în ce țară se va face aplicarea? Este problema statelor enclavă și a porturilor care nu sunt porturi maritime. Punctul nostru de vedere a fost întotdeauna că fiecare stat care are un port maritim este acoperit de uh, directivă și statele care au, deși statele care au un, un pavilion. După aceea căutăm o uh, Uh, legătură cu căile navigabile interne pentru a avea o simplificare administrativă pentru transportul maritim și fluvial. Am cerut comisiei să facă un studiu în, acest, în legătură cu această legătură. Domnul Van Dalen a făcut o propunere pentru utilizarea limbilor în transportul fluvial. Este un lucru important din punct de vedere de securitate și al comunicării atunci, atunci când există echipaje de naționalități diferite. Dacă vrem să aplicăm uh, navigația interioară, o țară cum ar fi Austria, care nu are ieșire la mare, nu știu dacă are un pavilion, însă pentru navigația interioară, Austria este o țară importantă. Ar fi bine să avem un sistem de informații care să fie legat de Safe SafeCNet și uh, acest lucru trebuie studiat cu Consiliul pentru a nu avea un text care să împiedice o asemenea, o asemenea conectare. Uh, textul meu este puțin provocator, însă uh, mă alătur și amendamentului domnului Van Dalen pentru utilizarea limbilor în navigarea interioară. În al doilea rând, uh, problema remorcherelor. Eu nu vreau să periclitez securitatea la apropierea de porturi sau pe mare. Însă cred că aceste certificare de exceptare de pilotaj, eh, certificatele de derogare pentru capitanii care uh, fac de multe ori același parcurs uh, costier, uh, aceste certificate trebuie să fie transparente, controlabile și propunerea mea este ca amendamentul domnului Van Dalen, care complementează amendamentul meu, uh, să fie susținut. Este un punct care deseori este considerat delicat pentru navigarea costieră, un cost suplimentar și un obstacol uh, față de buna derulare a transporturilor, în special pentru capitane care parcurg același, uh, aceeași rută deseori. Uh, eu aș propune să sugerăm acest lucru. Acestea sunt uh, punctele care figurează în amendamente și care au fost ridicate în timpul discuțiilor noastre cu Consiliul. Mulțumesc colegilor pentru amendamente și sunt uh, dispus să le ascult comentariile înainte de, înaintea de votul de mâine. Mulțumesc, domnule Sterx. Domnul Roș. Zoh. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, colega noastră nu a putut fi prezentă, de aceea, în numele PPE, doresc să mulțumesc raportorului pentru munca depusă și pentru efortul pe care l-a depus pentru a găsi soluții Salutăm inițiativa Comisiei. Bineînțeles, rămân câteva puncte care trebuie clarificate. În principiu, însă, trebuie să sprijinim principiul simplificării la nivel european, ceea ce înseamnă că trebuie să ne ocupăm de articolul 8, care trebuie să fie menținut în forma actuală, deci simplificarea să fie la nivel european, evitând în același timp ilegalitatea. De aceea suntem cât se poate de mulțumiți cu formularea actuală și cu propunerile. În ceea ce privește limba, aceasta este o, un subiect mai delicat. Sper ca la nivelul Consiliului să fie găsit un uh, compromis cu Parlamentul La momentul actual nu m-aș limita la o singură limbă sau la o unică soluție. S-a spus deja în discuția de astăzi că imediat ne gândim la limba engleză, dar uh, poate că nu aceasta ar fi baza cea mai bună pentru a găsi o soluție. Din punctul meu de vedere, este nevoie de un amestec, poate, între, un, între o limbă de circulație și alte limbi care au relevanță la nivel uh, local, în funcție de circunstanțe. Cred așadar că trebuie să fie luate în considerare aceste două aspecte, în funcție de teritoriu, bineînțeles. Și să hotărâm care să fie limba de circulație, dacă e engleza, spaniola, franceza, dar vom găsi o soluție. Raportorul uh, a vorbit și despre amendamentele introduse de colegul nostru Marinescu. Cred că este nevoie de o confirmare din partea dumneavoastră pentru a putea elimina această problemă. În ceea ce privește transferul de date, suntem de aceeași părere cu raportorul și chiar dacă noi am propus data de 2015, vom elimina acest lucru și vom uh, fi de acord cu data de 2013. Sper că mâine vom putea folosi ocazia pentru a ajunge la un rezultat uh, optim. În ceea ce privește transmiterea datelor în format electronic, suntem cu totul și cu totul de acord cu raportorul și ultima observație, dacă îmi dați voie, exceptarea de la um, obligația de a prezenta certificatele de marinar, acest lucru trebuie să fie privit în context, în funcție de circumstanțe. Cert este că metoda de acceptare trebuie să fie una transparentă, de aceea am trecut acest lucru la nivelul amendamentelor introduse de PPE. Suntem de părere că ar trebui să adoptăm o soluție pan-europeană și nu una care să fie lăsată la nivelul fiecărui stat în parte. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, uh, domnule Gros, socialist și domnul Algodrai. Mulțumesc, uh, doamne președinte. Vreau să mulțumesc și raportorului și de asemenea trebuie să vă spun că colegul nostru, domnul Guido Milano, uh, e blocat pe un aeroport din Italia și își cere scuze. Am patru comentarii. În primul rând, unul general. Cred că într-o mare măsură putem accepta uh, poziția raportorului. Iată cele patru comentarii. În primul rând, utilizarea limbilor. În articolul 5 uh, vrem să vă susținem aici. Suntem de acord că, într-adevăr, trebuie să uh, evoluăm spre o uniformizare suntem chiar pregătiți să susținem amendamentele domnului Fondalen, care uh, cere ca din partea Comisiei să se studieze uh, această chestiune. Nu, nu am luat o decizie finală, doar ne uităm la aspectele pro și contra și la problemele care ar putea izvoră de aici, în anumite uh, cazuri lucrurile ar putea deveni de-a dreptul ciudate, dacă vă imaginați, de exemplu, că Uh, doi capitani germani s-ar vedea silit să vorbească între ei în engleză. <clears throat> Însă, în ce privește spiritul uh, articolului, sunt de acord, asta e direcția în care trebuie să mergem. În al doilea rând, intrarea uh, directă în funcțiune, suntem și noi de acord cu raportorul, 2013 este data și să vedem ce vom putea obține în negocierile cu Consiliul. Al treilea punct, <clears throat> tocmai ce a fost menționat de domnul Groș, e vorba de amendamentul 10, cerința unui cadru de reglementare clar pentru certificatele, pentru darea certificatelor uh, de pilotaj. Am uh, susținut acest lucru cu condiția ca uh, niște proceduri comune să fie utilizate aici. Nu trebuie să fie neapărat Uh, o metodă care se aplice strict tuturor, ar trebui să se recunoască uh, diferențele de circunstanțe, în sensul că există anumite porturi în care e mult mai dificil să intri și să ieși decât din alte porturi și uh, alte variabile pot interveni, vremea, momentul în care se face acest lucru și mai departe. Deci dacă putem cădea de acord asupra acestui aspect, atunci putem susține amendamentul. Și, în fine, cel de-al patrulea comentariu. Aș vrea să îi mulțumesc raportorului pentru faptul că mi-a preluat amendamentul și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru verzi, domnul uh, Basset. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că raportul domnului Sterks ne convine, ne pronunțăm în favoarea acestui raport în măsura în care el stabilește și sper că va fi și urmat de consecințe, stabilește o reală uh, simplificare a procedurilor, așadar și o încurajare pentru transportul maritim în special în ce privește uh, data de intrare. Noi uh, îl încurajăm pe domnul Sterk să rămână ferm cu privința, în privința termenului 2013 și uh, compromisul pe care îl propune începește protecția datelor, ni se pare convenabil, chiar foarte convenabil, iar în ce privește amendamentele 22, 55, 56, 8, 30 și 35, de asemenea, Uh, suntem de acord. Așadar, uh, suntem în general de acord. Uh, un singur comentariu în ce privește limba. Nu pe fond, nu e, nu e vorba de o diferență de fond, pentru că noi credem că trebuie cu siguranță să mergem spre folosirea unei limbi comune. Simplificarea administrativă nu va însemna mare lucru dacă nu vom reuși să ajungem la acest limbaj comun între operatori Așadar, să mergem către această limbă comună, da, acceptăm. Înțeleg foarte bine că unii pot uh, manifesta rezistență la acest lucru, pentru că e o schimbare destul de importantă și de aceea continuăm să susținem amendamentul nostru față de articolul 5, și anume care să prevadă o perioadă de adaptare pentru micile porturi pe care le-am uh, definit la limita de 10% din traficul internațional, deci cei care ar fi sub această limită ar avea o perioadă intermediară de 2 sau 3 ani pentru a se adapta acestei limbi comune ca să nu se creeze distorsiuni între marile structuri portoare și micile structuri portoare și pentru ca toată lumea să aibă timp să se adapteze la noua situație. Iată așadar o precizare. Propunem acest lucru în uh, compromisul cu Comisia și Consiliul. Uh, deci am vedea aceasta, uh, această soluție un, a unei perioade de tranziție, iar în rest, în ce privește restul, suntem de acord cu domnul Ster. Mulțumesc, domnul Foster, de la grupul, e, doamna Foster, de la grupul ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succintă pentru că am uh, dezbătut uh, cuprinzător cu domnul Șter și vreau să-i mulțumesc în numele grupului nostru pentru cooperarea și pentru organizarea de întâlniri care au fost extrem de utile. Avem doar câteva comentarii. Uh, în ce privește comentariile domnului Marinescu și amendamentele privind vasele de război. Cred că în principiu am susține această idee, dar nu nu știu dacă ar trebui să fie menționat într-o directivă și mai ales nu în aceasta, dar asta e doar un comentariu minor. În ce privește utilizarea limbii engleze, cu siguranță suntem de acord cu domnul Schrex, credem că, uh, sigur, se ridică problema siguranței și atunci când există mai puțină confuzie, există mai multă siguranță. Deci cred că este un scop uh, corect pe care ar trebui să-l uh, urmărim da, asta nu schimbă faptul că oricum sunt foarte mulți membri de echipaje pe nave care vorbesc deja foarte multe limbi. Da, susținem raportul aici. Însă nu avem uh, o aceeași uh, poziție în ce privește termenul de intrare în vigoare. Noi ne uitam mai degrabă la anul 2015, nu numai pentru că credem că este esențial să te asiguri că statele membre au și bugetul necesar pentru a implementa uh, cerințele directivei, Uh, care cu siguranță va cere schimbări în structurile IT și va presupune costuri în uh, începește afacerile, costurile la, la nivelul întreprinderilor și a porturilor. Însă, în general, mâine uh, la vot, mâine dimineață, vom susține raportul general. Președinte, mulțumesc. Domnul vicepreședinte Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit mai întâi pe domnul Stex pentru acest raport excelent pe un subiect foarte complex, câteva comentarii și apoi o să cer câteva modificări la propriile mele amendamente. Mai întâi, în ce privește subiectul destul de delicat al limbii de comunicare, cred că există diferența între o limbă comună și o limbă de referință. Credem că o limbă de referință e necesară din toate motivele care s-au spus, dar asta nu e același lucru cu o limbă comună efectiv vor fi în anumite momente schimburi echilaterale, să spunem așa, germano-germane sau olandeze-olandeze și ar fi ciudat ca astfel de oameni să fie puși în situație să vorbească în altă limbă decât limba lor comună. Și după aceea, dacă vreți, spiritul directivei este cel de a, suplime, de a simplifica, pe când aici se introduce o obligație suplimentară și, în fine, Știți că ar mai exista și probleme de altă natură. Noi în Franța avem uh, un, o prevedere constituțională care este incompatibilă cu această directivă. Deci, din acest motiv și din dorința de a avea mai multă coerență și convergență cu raportorul, propun să renunț la amendamentul numărul 38 și să mențin amendamentul 50, care, așa cum a spus Matiu Groș, coordonatorul nostru, reprezintă o poziție care permite să discutăm cu Consiliul tocmai am ascultat poziția uh, exprimată de raportor și care este una care ne permite să privim spre viitor, ca să spun așa, nu este o poziție intransigentă. A doua remarcă, al doilea comentariu este că susțin uh, propunerea raportorului și anume să renunțăm la amendamentul 48 pentru că realmente discuția pe care l-a avut-o cu reprezentanții Comisiei și Consiliului ne va permite să facem progrese și cred că și eu sunt de acord Cred că propunerea lor e mai bună decât amendamentul nostru. Vreau să retrag așadar amendamentul 40, uh, ca urmare a ceea ce s-a spus în legătură cu pilotajul, uh, și sunt de acord că poate acest amendament nu își găsește locul în acest raport. Încă două lucruri. Dacă e posibil, aș vrea să se uh, facă o separare în amendamentul 32 și după data de 2013 să menținem urmarea privind transpunerea acestor date, etc., dar să putem vota așadar uh, pe uh, două părți. Deci să facem un vot pe părți aici. Și în ce privește data, sunt de acord cu ce a spus doamna Foster. Uh, cred că toată lumea e, îl susține pe raportor în dorința de a avea o aplicare cât mai rapidă, dar e o chestiune de tactică. Ce mai bine? Să plecăm de la o poziție maximală în fața Consiliului și să spunem 2013, când știm foarte clar că Consiliul vrea, de fapt, anul 2017. Cred că media, adică anul 2015, este o propunere care e mai realistă față de cea a Consiliului și care, așa cum a spus doamna Foster, ține seama și de constrângerile tehnice în ce privește implementarea sistemului, pentru că e dificil să implementeze aceste sisteme în situația uh, actuală. Deci, uh, poate eventual să pornim cu o poziție mai dură uh, la început ca să mai dăm de la noi încă 2 ani sau să venim direct cu propunerea 2015 cu media între poziția noastră și cea a Consiliului. Iată așadar o întrebare. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule vicepreședinte Dalen acum. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie mai întâi să-i mulțumesc domnului Stex pentru cooperarea extrem de constructivă și în special pentru amendamentul privind exonerarea piloților. Cred că avem nevoie de certific- pentru certificatele de exceptare de la pilotaj. Cred că avem nevoie de așa ceva. În ce privește grupul meu PPE, aș vrea să vă atrag atenția asupra amendamentului 42 pe care l-am făcut eu pe subiectul limbii și am uh, formulat acest amendament într-o manieră foarte precisă tocmai pentru ca Comisia să îi dea atenție. Și s-a spus deja, s-a invocat această situație în care, de exemplu, doi capitani de vas uh, germani s-ar trezi în situația de a trebui să vorbească în engleză între ei, într-un anumit context. Dar, uh, pe altă parte, trebuie să vă uh, atrag atenția asupra faptului că s-au produs destule accidente, unele chiar soldate cu morți, tocmai pentru că oamenii nu reușeau să comunice între ei, să se înțeleagă. Uh, nu acționau cum trebuie pentru că nu se înțelegeau și acesta e motivul pentru care sunt uh, foarte bucuros de susținerea raportului față de acest amendament. Acesta este contextul în care vreau să cer din nou grupului PPE să mai reflecteze asupra acestei chestiuni înaintea votului de mâine. Mulțumesc foarte mult, domnul Marinescu. Domnule președinte, eu aș dori să clarific cu reprezentantul Comisiei uh, două lucruri referitoare la amendamentele pe care le-am uh, depus. În uh, convenție se specifică, se discută despre arrival, stay and departure of ships. Noi în directivă discutăm numai despre arrival and departure și aș dori să întreb dacă Ă, există vreun impediment să acordăm directiva cu convenția, adică să adăugăm și stay? Vreau să precizez că există chiar în, în convenție există chiar o secțiune care se numește ă, Arrival, Stay and Departure of ă, Ships. Și al doilea lucru, referitor la navele de război și la alte tipuri de nave, Aceeași convenție exclude explicit navele de, de război, pe când în directivă definiția navei, ship, shall mean a seagoing vessel of any type. Și aș dori să existe o clarificare în, în acest sens. Uh, în acest sens am depus acele amendamente pentru a, fi, a se excepta vasele de război în mod explicit și din uh, directivă. Mulțumesc. Thank you, Mr. Marinescu. Mulțumesc, domnule Marinescu. În numele Comisiei, domnul Karamitsos. Thank you, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc de asemenea pentru această discuție foarte utilă. Mulțumesc și raportorului pentru felul coerent în care a făcut această analiză. Îl știm de mult vreme și știm foarte bine că este expertul în acest domeniu. Este normal ca ceea ce vedem în uh, raportul domniei sale să aibă sens. Din câte înțeles, înțeleg eu, sunt trei sau patru probleme principale. Prima este data. Data intrării în vigoare. De ce am spus 2013 și de ce insistăm că această dată este oportună? Pentru că suntem în total dezacord cu Consiliul. Iată de ce. Există două texte juridice, să spunem, în baza cărora statele membre trebuie să aplice toate normele informatice și așa mai departe. Mai întâi, VTMIS, apoi directiva care aplică sistemul SafeCNet. Mai întâi trebuie să raporteze poziția și să dea toate informațiile necesare. Trebuie să spun că avem 713 sau 714 stații în toată Europa pentru transmiterea acestor informații, toate fiind interconectate cu centrul EMSA de la Lisabona și cu centrele din uh, Marea Baltică. Avem deja un sistem de supraveghere, supraveghere foarte bun pentru transmiterea datelor legate de trafic. Apoi, din 2003 există, din 2013 există obligația ca e-customs să devină, să intre în funcțiune. Asta înseamnă că informațiile care privesc bunurile, bunurile periculoase, mărfurile periculoase care sunt acoperite în, de directiva SafeCNet, să fie, aceste informații să fie transmise. Deci, aceasta presupune că statele membre trebuie să aibă infrastructura pusă la punct ca să poată implementa această directivă. Nu există niciun motiv să facem cheltuieli administrative suplimentare în acest răstimp. Am avut dezbatere îndelungi în Consiliu, am pierdut dezbaterile, dar sperăm că Parlamentul ne va sprijini în uh, menținerea acestei date anterioare. Altfel, toată directiva nu are niciun sens. Apoi, subiectul vis-a-vis -vis de limbă, care este unul delicat. Încerc să privesc lucrurile din punct de vedere tehnic, pentru că textul Consiliului s-a îndepărtat de aspectele tehnice. Acolo se spune că toate datele, nu numai datele orale, ci datele toate pentru că așa vor fi transmise datele între nave și coastă, limba pe care toată lumea o folosește în zilele eh, noastre este engleza. Nu putem să ne ascundem de acest lucru. De aceea, acest subiect al eh, limbii comune este unul delicat. De exemplu, în sistemul Scolas, cred că s-a spus deja și raportorul a făcut această propunere, în practică s-ar putea folosi și alte limbi europene pe care oricum le folosim în materie de navigație maritimă. Franceza este folosită în unele porturi și așa mai departe. Este foarte important să înțelegem că SOLAS ne sfătuiește să folosim engleza ca limbă comună din motive de securitate. În practică există traininguri în acest sens și există de asemenea o obligație de a trece de aceste de, a, de a-și asuma aceste standarde minime. Cea mai mare problemă ar fi dacă navele nu ar avea o limbă comună în care ar putea comunica. Este important ca statele membre să oblige operatorii să aibă o limbă comună pentru a avea o minimă viață socială la bord. Există două convenții internaționale care fac referire la limba comună în materie de navigație maritimă. În ceea ce privește certificatele de acceptare de la pilotaj, este un subiect pe care îl ador. De două ori am propus aceste certificate în deja faimoasa directivă care a fost de două ori respinsă. Deci nu face parte din uh, propunerea noastră actuală, dar dacă cei doi uh, legiuitori uh, pot cădea de acord, atunci, bineînțeles, de ce să nu includem acest lucru? Cu siguranță este un subiect care trebuie să fie discutat în Consiliu. Apoi, în ceea ce privește intrarea, staționarea și plecarea din port, într-adevăr, este adevărat că în Convenția FAL este menționată staționarea, dar este un o specificare superfluă, nu știu de ce există. În Europa, navele ajung în port sau pleacă din port. Atât. Deci poate că menținerea acestui termen de staționare ar fi superfluă. În ceea ce privește navele de război, acestea sunt excluse în mod explicit de la aplicarea directivei VTISS este un element suplimentar care, prin definiție, nu este acoperit. E clar că nu ne ocupăm de navele de război, pentru că există alte legislații comunitare care fac trimitere la aceste nave. Dar dacă dumneavoastră considerați că acest lucru, includerea acestui lucru ar clarifica situația, nu cred că ar fi dificil să-l introducem în Consiliu, în discuțiile din Consiliu. Dacă compromisul este între 2013 și 2017 și ieșim cu 2015, haideți să începem cu 2015 negocierile, că poate obținem 2016. În ceea ce privește limba, este într-adevăr delicat să facem pe plac tuturor și să rezolvăm această dificultate, dar în practică oamenii trebuie să fie uh, în măsură să comunice la bord. Și în practică limba comună este engleza. Apoi, vis-a-vis -vis de certificatele de acceptare de la pilotaj, cred că e vorba de o negociere uh, la nivelul Consiliului. Poate că am uitat ceva, îmi cer scuze dacă am uitat ceva, dar acestea sunt lucrurile pe care doream să le menționez și sper să că am răspuns tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Sturks, dacă doriți să interveniți. Da, în primul rând, domnule președinte, dați-mi voie să mulțumesc colegilor mei. Există unul sau două puncte pe care aș dori să le reiau. Ceea ce a spus domnul Acatari ieri este adevărat. Trebuie să ținem cont de circumstanțele locale, care pot fi foarte variate. Dar dacă există o autoritate locală care acordă aceste certificate de acceptare de la pilotaj, atunci aceasta trebuie să urmeze un set precis de reguli. Am auzit uh, o serie de oameni spunând, oameni din acest sector al transportului maritim, maritim spunând că aceste certificate ar putea fi abuzate și, n-ar putea, și ar putea fi folosite în alt sens decât sunt ele gândite și cred că este important să ne referim la acest lucru. Vis-a-vis -vis de data intrării în vigoare, cred că trebuie să rămânem la 2013. Comisia ne-a dat o serie de motive, unul dintre ele sunt uh, normele cu privire la e-customs și trebuie să ne asigurăm că uh, normele sunt implementate cât se poate de repede. În ceea ce privește limba, vedem, o să vedem ce putem rezolva, la ce rezultate putem ajunge. Nu este vorba doar de navigația interioară, este vorba și de navigația pe mări. Am făcut propunerea, vedem cum merg lucrurile, vom discuta aceste aspecte în Consiliu. Mă îndoiesc că textul, așa cum arată acum, va fi același text care va ieși din plenară, dar, în funcție de votul de mâine, voi uh, lua legătura cu raportorii din umbră și uh, voi lua legătura și cu Comisia și cu Consiliul. Mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră. Următorul pas va fi crucial. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Sturks. Votul este la 9 și 10 mâine dimineață. Următorul punct pe ordinea de zi este politica maritimă până în 2018. Este vorba de raportul domnului Van Dalen. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să încep mulțumindu-le tuturor colegilor. Avem 99 uh, de amendamente în total. Acest lucru mă bucură pentru că ne arată că ne confruntăm cu o chestiune importantă aici. Toată lumea este preocupată la modul cel mai intens cu putință de această chestiune. Ultima dată am grupat propunerile în funcție de punctele principale ale raportorului. vorbim, Stabilim și care este lista finală de vot. Punctele principale la care ar trebui să, asupra cărora ar trebui să ne plecăm sunt, le vedeți și în uh, propunerea de compromis. Mai întâi, legăturile între sectoare, între grup, sectoare maritime. Și aici uh, cred că amendamentul 8 pe care l-am uh, produs ar trebui să acopere acest lucru. Este nevoie să analizăm care sunt legăturile dintre mare și uscat, păstrând uh, posibilitatea unor uh, introducerii unor norme fiscale Există un număr de amendamente pe care nu le-am discutat, discutat cu toată lumea. Acesta a fost compromisul A. Compromisul B vizează educația, formarea și este cât se poate de important să facem acest lucru dacă dorim să facem apel la persoanele tinere un număr de colegi uh, au uh, produs un text pe care îl consider bun, bun în cadrul compromisului B. Colegii au propus aceste amendamente care au fost acoperite în urma discuțiilor cu mine. Este vorba de alineatul 8. Compromisul C acoperă și el un mare număr de amendamente care au o formulare asemănătoare în ceea ce privește Convenția ILO, Organizația Mondială a Muncii, bineînțeles, un uh, număr de colegi au făcut propuneri independente una de cealaltă. Cred că textul pe care îl avem în momentul de față este unul care se apropie de dorințele tuturor grupurilor politice care au introdus propriile amendamente. Apoi, compromisul D încă conține o serie de opinii divergente. Am propus propriul meu text aici pentru că nu am propus propriul text pentru că aceasta ar fi dus la un sistem de bonusuri. Sunt de părere că nu ar trebui să ne grăbim, trebuie să fim cât se poate de analitici. Dar haideți să găsim un compromis. În momentul în care vom vota compromisul D, veți vedea pe lista mea de vot că nu fac nicio recomandare în niciun sens, nu văd nicio altă soluție decât un vot uh, pe bucăți Veți primi versiunea finală a textului ulterior. În momentul în care avem votul, uh, vă vom explica și poziția noastră. Bineînțeles, mă pot împăca cu D dacă este absolut necesar. Dar haideți să vedem uh, cum vor decurge lucrurile mâine. Apoi, uh, la punctul E, compromisul E, din nou, un număr de colegi au introdus amendamente foarte, foarte asemănătoare între ele. Așadar, am dorit să clarificăm poziția vis-a-vis -vis de piraterie și să ne referim la acțiunile europene de succes în acest uh, sector. Au fost 5 sau 6 amendamente extrem de apropiate ca formulare și, mă, și izbit acest lucru în momentul în care le-am văzut. Cred că cu toții suntem de acord în privința compromisului E și cred că colegii mei vor fi de acord și ei. Apoi există o serie de alte amendamente, domnule președinte. Unul din colegii noștri a introdus un număr mare de amendamente, lucru pe care nu îl pot sprijini. Cred că a fost oarecum, uh, i-a lipsit imparțialitatea și ar duce lucrurile mult prea departe dacă scopul nostru este să găsim o politică comună până în 2018, o politică maritimă comună. Poziția noastră va fi reflectată în lista de vot care în curând uh, va fi la dispoziția dumneavoastră. Apoi există o serie de amendamente din partea domnului Basei. Haideți să vedem uh, amendamentul 54. În amendamentul 54 se vorbește despre un sistem de comerț cu emisii din industria maritimă. În raportul meu am un minus aici, pentru că este un punct foarte specific pe care Comisia trebuie să-l analizeze. Întrebarea este, oare chiar lucrează Comisia pe acest lucru acum, pe acest uh, punct? mulți sunt tentați să creadă că nu. De aceea, domnule președinte, sunt curios să aud ce dorește domnul Caramițu să ne spună, pentru că am avea cu adevărat nevoie de unele clarificări pentru a ști care este poziția Comisiei. Aceasta îmi va influența opinia cu privire la lista de vot. Sper că am acoperit toate subiectele. Atmosfera de lucru a fost una bună, viziunile noastre sau au fost oarecum aduse la numitor comun. Pot cataloga toată, tot procesul ca fiind un succes. Aștept propunerea finală în această dupămasă și haideți să vedem cum va decurge votul mâine. Aștept părerea colegilor. Mulțumesc, domnule raportor, pentru PPE, domnul Cuțuțacos. Mulțumesc, domnule președinte. strategia cu privire la politica de transport pe 2008 este o strategie extrem de importantă, în special datorită circumstanțelor economice negative din momentul actual. Domnul Van Dalen a redactat un raport foarte bun și a fost foarte deschis cooperării. Îi mulțumesc pentru atitudinea sa extrem de constructivă, pentru că această atitudine ne-a permis să ajungem la un nivel foarte bun al discuției și un text foarte echilibrat. mi se pare că există patru puncte importante în raport. Competitivitatea sectorului maritim european, în primul rând, cred că textul acoperă această necesitate urgentă, în special acum când statele terțe uh, practică o concurență neloială. Competitivitatea europeană trebuie să fie susținută, însă în același timp trebuie să susținem Uh, măsuri de subvenții de stat. Această problemă este acoperită de asemenea în raport. Al doilea, al doilea punct important este acoperirea necesităților de personal calificat navigant. Am depus eu am depus un amendament și alți membri ai PPE-ului au depus și ei amendamente în acest sens, amendamente care au fost bine primite de raportor. A treia problemă este contribuția transportului maritim la, schimbarea, la lupta împotriva schimbărilor climatice. Avem o secțiune în legătură cu restricțiile aplicate transportului maritim, o secțiune destul de mică, însă cred că transportul maritim trebuie să facă un efort pentru a reduce încălzirea globală. Nu cred că vom permite, că trebuie să permitem sectorului maritim să își piardă din competitivitate din acest motiv. Am reușit să ajungem la un acord general în legătură cu aceste amendamente. Nu mi se pare că amendamentele noastre au dus la obiecte foarte mari. Problema piraților este ultimul punct. Vrem să avem acțiuni mai ambițioase în acest domeniu. Cred că am reușit să ajungem la un echilibru bun și aici. Uh, atât eu cât și colegii din PPE am depus amendamente uh, substanțiale pentru a îndrepta textul într-o direcție bună. Nu mai am alte comentarii de făcut și nu vreau să vă mai rețin, însă cred că suntem pe drumul cel bun. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc din partea socialiștilor, domnul Flackenstein. Domnule președinte, domnule, domnule Van Dalen, dragi colegi, mulțumim și noi pentru munca depusă. 99 de amendamente înseamnă mult. Cred că avem o bază bună asupra căreia, putem vota mâine, dar considerăm că mai sunt câteva puncte deschise asupra cărora aș dori să insist acum. Mai întâi, ne-am dorit să știm Care este, după părerea noastră, în propunerea de compromis B, îmbunătățirea? Unde sunt îmbunătățirile față de amendamentul 22? Este vorba despre chestiunea subvențiilor de stat. Apoi, am dorit să mai știm uh, vis-a-vis -vis de amendamentul 24, la ce s-a referit colegul nostru? Pentru că din punctul nostru de vedere există aceste conferințe, așa cum spunem noi în sector. Aceste conferințe nu mai există în acest fel în Uniunea Europeană, sau cel puțin n-ar trebui să mai existe. În al treilea rând, suntem foarte curioși care este răspunsul Comisiei vis-a-vis -vis de comerțul cu emisii. Este oricum un punct pe care îl sprijinim. Și în al patrulea rând, domnule Van Dalen, la compromisul de spuneți că îl preferați amendamentelor 65 uh, și 66. Ați spus că formularea vă convine mai mult, dar am dorit să știm de ce. Care este conținutul care va determina să aveți această opinie? Un ultim punct vis-a-vis -vis de compromisul F, cu care am putea fi de acord. Credem însă că cel puțin a doua parte a amendamentului 82 ar trebui să fie inclus, pentru că nu este vorba doar despre aspecte politico-militare, ci este vorba în același timp de rezolvarea unor probleme sociale, unor probleme so- politice în această regiune și credem că este absolut necesar ca acest lucru să fie inclus, iar nu eliminat, chiar dacă nu este în mod direct legat de problema noastră. Apoi aș dori să fac două observații foarte scurte vis-a-vis -vis de un uh, amendament oral amendament, față de amendamentul 99. Dați-mi voie să-l găsesc. spunând că veți lucra cu această comisie. Chiar dacă nu sunt toți vicepreședinții azi aici, cred că este important să includem anumite râuri, de exemplu Elba, Dunărea de asemenea. Apoi uh, PPE-ul ne-a rugat să modificăm amendamentul 26, unde vorbim despre subvenții de stat. Și aici suntem uh, dispuși să folosim cuvântul promoting, chiar dacă se diluează lucrurile puțin. Mulțumesc! Thank you, Mr. Fleckenstein. Mulțumim, domnule Fleckenstein. Uh, Dunărea devine fluviul preferat al comisiei noastre, se pare, din, parea, din partea grupului liberal. Doamna Meiser. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vorbesc în numele doamnei uh, Savisa, care este pe drum și de aceea nu poate interveni în persoană. Mulțumesc domnului Van Dalen pentru raportul extrem de ambițios îl cunoaștem ca fiind un uh, lup de mare, un om al apei, al apelor. E clar că se pricepe și a subliniat acest lucru. Doresc de asemenea să mulțumesc în numele doamnei Savisa pentru disponibilitatea dumneavoastră de a accepta opinii. Ați spus chiar dumneavoastră că există 99 de amendamente, ceea ce arată că angajamentul dumneavoastră este semnificativ. Cred că colaborarea a fost de bun augur și acest lucru s-a văzut. Grupul nostru insistă ca sectorul maritim să fie recunoscut ca fiind extrem de important. În același timp, suntem de acord că trebuie să luăm în considerare protecția mediului și aspectele legate de siguranță. Aceste chestiuni legate de transportul maritim sunt clare în uh, raportul dumneavoastră. Vorbiți despre un procentaj de 41% în acest context, în materie de transport maritim, la nivel european, dar în același timp ne dorim să protejăm mediul și nu pot să nu remarc că amendamentul 54 are anumite lipsuri. Ne-am dorit un termen maxim de două, un termen până în anul 2010 pentru reducerea emisiilor. Este foarte important să facem acest lucru în timp util, dar poate că ar trebui să-l facem mai repede. Ne dorim, bineînțeles, să avem mări curate, dar este important să avem și porturi curate. Ați accentuat uh, pregătirea profesională. Într-adevăr, avem nevoie de forțe tinere. Cred că cu toții suntem de acord cu acest lucru. În ceea ce privește pirateria, cred că ați insistat suficient pe aceasta în raportul dumneavoastră. Toate statele care au această problemă au uh, extins sfera lucrurilor menționate de dumneavoastră, bineînțeles. Domnul Fleckenstein uh, s-a referit la problema Rinului și eu locuiesc mai aproape de Elba decât de Rin și știu la ce se referă dar până la urmă nu contează unde locuiești, cel mai important este să avem un raport care să dezvolte economia maritimă până în anul 2018, fără să evidențieze anumite râuri și fluvii. Cu toții ne dorim un progres al întregii Europei. Și cred că sectorul maritim este apt să, să, să declanșeze acest proces. Cred că este un raport uh, cu viziune, și sunt uh, convinsă că se va bucura de multe voturi favorabile mâine și că va trasa drumurile pe care trebuie să mergem pe viitor. Mulțumesc! Vă mulțumesc uh, din partea verzilor, domnul BS. Vă mulțumesc. Aș dori să spun că nu avem rezerve majore în legătură cu raportul domnului Van Dalen. Și mâine îl vom susține în timpul votului. În special ne bucură compromisul pro- propus de domnul Van Dalen în legătură cu pirateria. Mai rămân încă două puncte care trebuie să fie clarificate și care țin mai mult de uh, opinia comisiei decât cea a raportorului. Acestea uh, este vorba de uh, sistemul de schimb de certificate de emisii. Uh, am dorit să întrebăm care este poziția comisiei în legătură cu acest lucru, însă în orice caz avem ca în raport să apară obiectivul ca sectorul um, transportului maritim să nu fie exclus de, din lupta împotriva schimbărilor climatice. Deci o primă întrebare în ceea ce privește amendamentul 54 pe care l-am depus și o a doua cerere de explicații pentru comisie în legătură cu registrul european Aceasta nu este o propunere nouă, a fost introdusă în perspectivă în raportul domnului Van Dalen, pentru că, că acest registru european îi se pare un instrument foarte util pentru aceste pavilioane de complezență împotriva cărora trebuie să luptăm. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Numele grupului GUE, domnul Tusas. Vă mulțumesc. La ultima noastră întâlnire am decis să adoptăm o poziție în legătură cu întreaga propunere. Și ca să revenim la propunerea în totalitatea sa, aș spune următorul lucru. Scopul acesteia este să ducă la creșterea competitivității, de a Uh, respecta uh, interesele capitaliste din domeniul transportului maritim și toate domeniile conexe, în detrimentul lucrătorilor, în detrimentul mediului și al cetățenilor europeni și, de asemenea, în dezavantajul siguranței și securității noastre. Uh, s-a vorbit aici despre piratare și toate evenimentele în acest uh, sens. Eu am monitorizat situația începând cu anii 80. La 25 de ani după introducerea politicii maritime comune, se întâmplă exact același lucru. Probleme ridicate de lucrători sunt uitate și se, res- și se amână pentru perioade viitoare când uh, vom decide să reexaminăm politica maritimă. Cred că suntem foarte conștienți de ce se întâmplă acest lucru, pentru că au intrat marile interese comerciale în transportul maritim și aceștia au reușit să facă profituri imense, chiar în timp de crize, criză. Nu toate aceste companii, uh, companiile, întreprinderile mici, sunt zdrobite. Unele au dat faliment. Aceasta este realitate. Care este documentul de bază al raportorului? Raportorul a spus că propunerile, propunerile domnului, domnului Tsusas și ale celorlalți membri ai grupului, grupului meu uh, nu sunt corespunzătoare. Trebuie însă să fim de acord cu principiul să implementăm convenția internațională a uh, Organizației Mondiale a Muncii în ceea ce privește personalul navigant. Cum vom face acest lucru? Acest lucru nu apare în, în amendamente sau în propunerea comisiei. Propunerea comisiei este o propunere a la carte și nu uh, tratează problema principală de aici. Aici vorbesc despre drepturile care au fost deja recunoscute în anii 70 și care încă nu sunt recunoscute aici. Nu este vorba de ceva nou. Se vorbește aici de legislație introdusă în anii 70. Orele de lucru, condițiile de lucru, siguranța muncii, condițiile de organizare, contractele, mediul, toate aceste probleme. De aceea, argumentele dumneavoastră nu pot să fie susținute. Puteți dovedi că nu avem dreptate? Ce spunem noi în amendamentul nostru? Amendamentul 43, pe care vi-l voi citi. Sub, sublinează necesitatea de a introduce în legislație națională a statelor membre convenția în legătură cu uh, Convenția Organizației Mondiale a Muncii, adoptată în 2006, care stabilește cerințe minime pentru uh, condițiile de lucru ale lucrătorilor în domeniul naval și aplicarea Convenției Internaționale 145 în legătură cu angajarea continuă a muncitorilor portuari, precum și adoptarea uh, unor cum ar fi adoptarea zilei de lucru de șapte zile, de șapte ore și de cinci zile pe săptămână. Care este problema? Nu vreți să implementați legislația internațională care datează din 1970. Este foarte clar că de aceea nu vreți să intrați în această dezbatere și vorbesc aici în numele întregului meu grup. Nu este vorba că nu aveți o opinie în legătură cu avizul nostru. Însă, bineînțeles că opinia noastră este total diferită de a dumneavoastră. Acesta este un sector de importanță strategică și însă rolul acestui sector este uh, să fie benefic pentru majoritatea cetățenilor. În ceea ce privește amendamentul 16, aș dori un vot pe părți, pentru că este vorba de o problemă importantă. sau amendamentul, da, amendamentul 16 în legătură cu pavilioanele de complezanță. Ar trebui să ne oprim după cuvântul complezanță și să eliminăm partea cu registrul european. Uh, celălalt amendament pe care vreau să-l discut, din nou uh, aș cere un vot separat, un vot pe părți, este amendamentul 34 cere statelor membre să aprobe vorbește despre anul 2006, să îmbunătățească și să modernizeze uh, facilitățile pentru formare continuă în sectorul maritim și partea a doua se referă la condiții, condițiile la bord, contractele de durată minimă care trebuie să fie adoptate pentru toate categoriile de nave. Lucrătorii navali și portoari, cei care lucrează în domeniul turismului și în toate sectoarele anexe, monitorizează îndeaproape deciziile Parlamentului European și vrem să spunem următorul lucru și încheie aici în interiorul acestei proceduri. Muncitorii portuari au cerut în repetate rânduri drepturi. Domnul T- grupul Thyssen, care este o companie multinațională și deține foarte multe companii de transport maritim și care implică și alte companii de oțel, de exemplu, de exemplu, acest grup are trei submarine pe care le-au introdus în docurile Scaramanga și pe care nu vor să le cedeze guvernului grec pentru că există un port în Germania care construiește acest tip de navă și care are probleme economice. Deci nu vorbim doar de probleme economice, vorbim de probleme mai grave care țin de siguranța statelor membre. Acestea sunt probleme care vor rămâne și în viitor și care se vor înrăutăți. Ce se întâmplă cu Uh, șantiere navale din Polonia, Spania, Portugalia. Acestea se află în această situație. Întreaga politică trebuie să se schimbe în mod radical și cred că uh, se va schimba dacă uh, vom da cuvântul muncitorilor. Domnul Riche, vă mulțumesc. Foarte pe scurt au fost depuse foarte multe amendamente de către doamna colegă Blasto. Uh, mi se pare raportul domnului Van Dalen excelent, în al doilea rând. Motivul acestui raport este să uh, avem o nouă politică a transportului maritim. Uneori ni se pare că acest transport este, transportul maritim ar fi un transport foarte special care trebuie să se bucure de condiții diferite. Trebuie însă să ținem cont și de mediu, pentru că este vorba de uh, performanțe de mediu și ecologice destul de proaste în acest sector. De asemenea, transportul maritim trebuie să fie considerat uh, o verigă în rețeaua de transport și trebuie să se bucure de politici structurale. În același fel uh, și transferul modal. Uh, amendamentele noastre deseori sublinează și completează spiritul raportului în sine. Vă mulțumesc din partea Comisiei, domnul Marințos. Thanks very much also to... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc de asemenea și raportorului pentru un raport foarte bun și pentru uh, o discuție foarte utilă cu, cu membrii care s-au exprimat în această după amiază. Dați-mi voie să mă întorc la o problemă specifică, pentru că am fost uh, impresionat de, reprezenta, de prezentarea foarte riguroasă făcută de domnul Tusas privind aspectele sociale ale problemei și pentru a clarifica și mai bine lucrurile, cred că domnia sa ar trebui să înțeleagă că dimensiunea socială este printre prioritățile uh, strategiei noastre. De aceea vom și veni cu o agendă socială în domeniul maritim în următorii ani și este o problemă pe care o considerăm de cea mai mare importanță și anume să păstrăm cunoașterea și oamenii cu experiență în Europa nu doar pentru shipping, ci pentru întregul domeniu maritim. Și din această perspectivă, dați-mi voi să menționez două sau trei uh, chestiuni. Mai întâi, în ce privește uh, schema de uh, comercializare a emisiilor cu dioxid de carbon, pentru că s-a menționat acest lucru. În primul rând, aș vrea să subliniez că anul trecut, pe 23 aprilie, a existat o, com- o decizie comună a Parlamentului și a Comisiei, uh, decizia 46 uh, pe 2009, o decizie care încearcă să țintească prin intermediul organizațiilor uh, maritime internaționale, MET, și numai dacă nu se obține un acord la acest nivel care să fie aprobat de Comisie de comunitate până la 1 decembrie 2011, atunci Comisia să facă o propunere de a include emisiile maritime în uh, cadrul ETS. Pe scurt, poziția care a fost luată și uh, acceptată și de Parlament și de comis și de Consiliu a fost de a încerca să rezolvăm problema prin intermediul Organizației Maritime Internaționale și numai dacă până la sfârșitul 2011 nu obținem un acord global, atunci să încercăm să avem o abordare regională a problemei. Motivul fiind foarte simplu, foarte simplu. În primul rând, dacă nu putem ajunge să obținem un acord internațional pe această chestiune, rezultatul va fi, din păcate, că oamenii pot să-și mute navele în alte registre, efectul fiind dublu. Deci se schimbe pavilionul, practic, și asta înseamnă că noi nu vom realiza ținta de emisii și, în al doilea rând, ceea ce avem astăzi în privința legislației de siguranță și protecția mediului și așa mai departe, se va pierde. Deci nu vom mai putea controla nici aceste aspecte. Din acest motiv și după o discuție foarte lungă în Coreper, la sfârșitul anului trecut, s-a emis de către președinție o declarație privind acțiunile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din transportul maritim pentru următoarea întâlnire a Comisiei de uh, Mediu și uh, Maritimă, care cred că se întâlnește săptămâna aceasta. Și în acest text se spune că statele membre sunt de acord să continue eforturile de a reduce în mod colectiv emisiile în toate sectoarele și că toate sectoarele economice ar trebui să contribuie la această reducere. Din acest punct de vedere, statele membre se angajează să uh, lucreze prin intermediul uh, Organizației Mondiale Maritime în obținerea unui acord până la 31 uh, decembrie 2011 pentru a evita distorsiunile competitive, distorsionarea concurenței. Și acesta e aspectul de care trebuie să ținem seama și de care, pe care trebuie să le înțelegem Eh, cred că este important să menținem presiunile pe care le facem ca state membre, ca Uniune, pentru a obține un astfel de acord la nivel internațional. Dincolo de sistemul ETS, eh, sigur, ETS-ul e o chestiune comercială și asta e o eh, problemă, dar se discută și crearea unui fond. Și, de asemenea, se discută, din punct de vedere tehnic, ce trebuie făcut la nivel internațional pentru a reduce gazele cu efect de seră. Apoi, Problema ajutoarelor de stat și a competitivității. Cred că este important să păstrăm în uh, timpul crizei actuale, să păstrăm liniile directoare privind uh, ajutoarele de stat așa cum sunt ele. Sigur, poate să prevedem o schimbare pentru după 2011, dar Uh, pentru moment nu putem vedea decât uh, rezultate pozitive, trebuie să spunem. N-am pierdut nave, nici n-am câștigat prea multe. Poate că într unele registre europene au mai venit niște vase din afară. Dar totuși, cel puțin am evitat ce s-a întâmplat în anii 80, când foarte multe nave și-au schimbat pavilionul, au luat pavilioane non-europene și cu rezultat în ce privește competitivitatea, locurile de muncă și mai departe. Apoi, cred că amendamentele care au fost propuse în această direcție, dacă vreți pot să comentez una sau două chestiuni. Cu siguranță amendamentul de compromis A îl uh, înțelegem, este util, de asemenea amendamentul de compromis B uh, este unul util și poate putem face și mai mult decât se spune în el, dar asta e parte din agenda socială pe care va trebui să o prezentăm. O clarificare care mi se pare importantă la compromisul C. Cred că amendamentul de compromis ar trebui să se încheie după uh, 2006 Convenția Maritimă a uh, Organizației Internaționale a Muncii. Pentru că nu numai că uh, Comisia a adoptat propunerea bazată pe acordul uh, sectorial, dar există de fapt și o directivă agreată în 2009, 2013 uh, care a preluat acest acord în legislația comunitară. Deci există deja o directivă uh, privind partenerii sociali și important este să cerem statelor membre să ratifice convenția, pentru că Până acum, până acum, un singur stat membru a ratificat. Statul care are președinția, Spania. Și cred că este important ca toate statele membre să ratifice cât mai repede. Apoi, în ce privește chestiunea compromisului D, aici nu cred că avem nimic special de adăugat, la compromisul E Împărtășim uh, preocuparea față de piraterie. Cred că multe lucruri se fac în această direcție și putem sublinia acțiunile EMSA în, în Euronafo. Uh, e o cooperare uh, și sunt, este ajutat programul Atalanta pentru a identifica navele care intră în zone cunoscute pentru piraterie. Chestiunea care ne uh, jenează puțin e amendamentul 28 unde se cere cooperare doar cu Comisia Centrală pentru Navigație pe Rin. Nu cred că asta e intenția, să nu cooperăm decât cu Comisia RIN-ului. Uh, cred că trebuie să cooperăm cu, și cu toate celelalte comisii, fie că e vorba de Comisia RIN-ului, a Dunării sau orice altă comisie există. Cred că e important să dăm aici o abordare mai cuprinzătoare. În ce privește registrul european, da, sigur, asta e o poveste veche și dureroasă, dar nu cred că putem adăuga prea multe aici, deși avem o oarecare simpatie față de unele idei exprimate, dar e o problemă extrem de complexă și cred că de aceea am venit cu linii directoare privind ajutorul de stat, măcar ca să încercăm să mai aducem înapoi în registrele europene anumite vase și pentru a armoniza uh, condițiile. Dar ce am încercat în anii 80 nu mai putem să mai facem acum. Uh, vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc. Domnul Curmulțacos, doreați să comentați foarte pe scurt? Da, mulțumesc, domnule președinte. Vroiam doar să Mă refer la paragraful 33, unde s-a cerut un vot pe părți. Domnul Tusas poate n-a înțeles ce propunem prin intermediul acestui paragraf, sau poate nu ne-am exprimat noi corect. Tot, ideea este să protejăm oamenii, pentru că dacă n-am avea un număr minim de uh, membri ai echipajului, atunci, uh, din cauza concurenței, numărul oamenilor angajați tot ar fi uh, redus. Și mai am și alte două chestiuni legate de amendamentul 52, Vlastoriche. Vreau să fac un amendament oral aici, care uh, cred că va fi acceptabil pentru raportor. Aici se spune Amendamentul oral ar fi uh, mai puțin uh, constrângător decât cel care este deja propus. O să spun în engleză. Poate contribui la lupta împotriva emisiilor uh, nocive și schimbărilor climatice și apoi, deci poate în loc de ar trebui să și apoi, din acest punct de vedere, investiții publice și private în acest domeniu ar fi extrem de utile. Asta mi se pare mai puțin constrângător, mi se pare o formulare mai puțin constrângătoare și sper ca domnul Vandane să fie de acord cu acest amendament. În fine, în ce privește compromisul D, în numele PPE aș vrea să spun că am vrea ca acest amendament de compromis să acopere amendamentele 63 și 64 uh, Vlastocun deci compromisul D să fie o propunere umbrelă care să includă și amendamentele 63-64. Vă mulțumesc. Domnule Curmuțacu, spune președintele, nu știu dacă ne-ați indicat deja că doriți să faceți amendamente orale. Pentru că dacă nu, atunci când uh, ajungem la vot și se face vreo obiecție, atunci nu putem uh, accepta aceste amendamente orale. Putem accepta aceste amendamente orale doar dacă suntem informați din timp. Dar nu am încă lista de vot, deci nu știu dacă acestea sunt cereri noi de amendamente orale sau le-ați făcut mai demult sunt cereri mai vechi de amendamente orale, dar poate domnul Groș ne poate clarifica situația. Ganz kurz, Herr Foarte pe scurt, domnule președinte. Am primit aceste informații și din partea secretariatului și colegul a repetat aceste lucruri, dar este bine, pentru că nu vor exista neînțelegeri. Astfel, compromisul va fi inclus, pentru că dacă nu, vom avea o problemă la nivelul listei de vot, dar vom explica mâine lucrurile. Excelent, spune președintele, domnul Vandal. Mulțumesc, domnule președinte. Mai sunt uh, unul sau două puncte pe care ar trebui să insistăm. Haideți să luăm, de exemplu, amendamentul 54. Din punctul meu de vedere, Comisia ne-a dat o, un răspuns clar, ceea ce înseamnă că în lista mea de vot voi uh, trece semnul minus în dreptul acestui amendament și să vedem ce are să ne spună domnul Karamițos. Apoi, întrebarea domnului Fleckenstein care era legată de amendamentul numărul 22. Nu, era vorba despre amendamentul B, compromisul B, îmi cer scuze. Se spunea acolo că sectorul nu trebuie să beneficieze de ajutoare de stat, dar că ar putea fi derogări în condițiile în care există un acord în acest sens și în condițiile în care regulile cu privire la ajutoarele de stat sunt respectate. Principiul conform căruia acest sector nu trebuie să beneficieze de ajutoare de stat este unul important din punctul nostru de vedere. Iată de ce am propus uh, compromisul B, care cred că este mai bun decât amendamentul care a fost introdus în acest sens. Cred că cel mai important uh, lucru, domnule președinte, este următorul. Aș dori să mă refer la cele spuse de domnul Fleckenstein vis-a-vis -vis de amendamentul 82 sau era 83? doreați o a doua secțiune aici, la amendamentul 83, o a treia parte, o a doua parte, nu știu dacă v am înțeles bine. Are legătură cu vase de pescuit și de altă natură. Nu știu dacă v-am înțeles bine, domnule Fleckenstein. Domnule Fleckenstein, poate ne luminați și pe noi vis-a-vis -vis de amendamentul 83. Da, este vorba de amendamentul, amendamentul 83. La sfârșitul amendamentului se propune să existe o abordare globală vis-a-vis -vis de combaterea pirateriei, o abordare care să nu se limiteze, așa cum corect ați spus în propunerea de compromis, doar la anumite aspecte, ci care să dezvolte un plan general pentru promovarea păcii în sectorul maritim și așa mai departe. Deci nu ar trebui să excludem întru totul această parte, pentru că altfel nu mai are sens. În regulă. Așadar, este vorba despre a treia parte a amendamentului 83. Ce pot să vă spun? Că nu știu sigur dacă ar trebui să intrăm în asemenea detalii cu privire la piraterie, mai ales având în vedere că s-a adoptat deja o poziție comună a Parlamentului cu privire la piraterie. Iar dacă grupurile ajung la altă concluzie, bineînțeles voi respecta acest lucru, dar părerea mea este că ar trebui să fim mai reticenți vis-a-vis -vis de această ultimă parte a amendamentului 83. În regulă. cred că ne putem cădea de acord mâine la vot. Mulțumesc. Următorul uh, punct pe ordinea de zi este proiectul cu privire la regiunea Mării Baltice. Are cuvântul domnul Kuhn. Mulțumesc, domnule președinte. strategia Baltic Sea privește comisia noastră. Ne-am concentrat pe chestiunile ce țin de transport, dar și pe chestiunile care țin de turism, pentru că comisia noastră răspunde nu numai de transport, ci și de politica de turism la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc tuturor uh, colegilor care au lucrat ca raportori din umbră aceștia au fost extrem de cooperanți și ne-au ajutat foarte mult, au introdus la timp amendamentele. Iar la final pot să vă spun că amendamentele care au fost introduse au fost extrem de pozitive și am încercat să le integrez. Pornind de la premisa dezvoltării rețelelor transeuropene în regiunea Mării Adriatice, și în regiunea Scandinavie. Aici uh, este vorba despre două propuneri de compromis pe care le-am elaborat uh, din partea domnului Cancian și doamnei uh, Selonova, care au prelucrat această temă. Același lucru este valabil și pentru legătura feroviară spre est, adică din, spre porturile Uniunii Europene trecând prin statele terțe către des- destinații de pe uscat. Este un amendament care a fost introdus de domnul Marinescu. Alte amendamente au vizat prelungirea axelor transeuropene, de exemplu TEN-1, de la Berlin spre Scandinavia, prin Oslo și Danemarca. Am uh, căzut de acord și asupra acestui aspect. Condițiile generale ale transportului uh, sunt clare pentru toată lumea și de aceea amendamentul, amendamentul domnului Țile, amendamentul numărul 2, este unul care este practic o repetare a altor amendamente care au fost altfel formulate, dar au același conținut. Există și amendamente, în, uh, amendamente defavorabile care însă au fost uh, luate în considerare în redactarea textului și care constituie aprecieri cu privire la val, volumul transportului. Evident, anumite lucruri uh, au fost, nu au putut fi integrate. În ceea ce privește emisiile navelor, acestea, s-a pus problema dacă acestea trebuie integrate în sectorul transportului maritim și în sectorul dezvoltării. Părerea noastră este că aceste lucruri sunt importante, dar că nu se potrivesc în, acest, în această politică. Legătura cu statele terțe a fost și ea preluată în conținutul altor amendamente și putem fi cu totul și cu totul de acord cu această abordare. Cert este că politica de transport în regiunea Mării Baltice trebuie menținută, dar trebuie subliniat că ne dorim mijloace de transport, în special uh, mijloace de transport feroviare și maritime mai ecologice. Deci, politicile trebuie să fie mai eficiente, pentru că transportul, transporturile de această natură trebuie să fie mai eficiente decât transporturile rutiere. Am introdus aceste amendamente în așa fel încât uh, rezultanta să fie una care să convină tuturor. Apoi am făcut referire și la orașele portoare și un lucru care are legătură cu filozofia turismului. Am vorbit în detaliu despre turismul pe bicicletă, care ar trebui să ocupe un loc de cinste. În rest nu pot să spun decât că vă mulțumesc. Avem 19 amendamente care sunt clare și cred că putem cădea de acord asupra unui raport cât se poate de repede. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Balsaitis, pentru grupul uh, socialiștilor. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru munca depusă, pentru întâlnirile care au avut loc Am discutat toate aceste chestiuni în detaliu. Strategia pentru Marea Baltică, această denumire, trebuie privită în contextul politicii de coeziune și trebuie să avem o perspectivă cât se poate de largă asupra acestui subiect. Trebuie avute în vedere ajutoarele acordate în acest domeniu, fie că este vorba de transportul feroviar, fie că este vorba de transportul maritim, este nevoie de crearea unor sisteme de transport mai eficiente, ținându-se cont de toate statele riverane la Marea Baltică. Dar, după cum v-am explicat, nu am putut înțelege foarte clar de ce nu a fost sprijinită inițiativa care făcea vorbire despre necesitatea dezvoltării unor sisteme comune de transport în toată regiunea Mării Baltice. Este un subiect pe care l-am dezbătut și în uh, cadrul grupului de lucru și cred că acest lucru nu numai că ar facilita transportul cetățenilor europeni, ci și transportul mărfurilor și ar aduce un plus valoare pentru toată Uniunea Europeană. Propunerile verzilor nu ar trebui nici ele ignorate, la fel cum ar trebui să luăm în considerare propunerile venite din partea altor grupuri care au vorbit despre cercetare și dezvoltare în acest domeniu, în general despre dezvoltarea infrastructurilor de transport. Apoi, despre, s-a vorbit de asemenea despre utilizarea energiei solare și eoliene în, acest, în această regiune. 18 din cele 19 amendamente cred că ar putea fi sprijinite și atunci această, acest aviz ar avea o pondere mai mare și ar fi de natură să fie mai sustenabil la nivelul altor uh, comisii, de exemplu rege. De aceea militez în favoarea acestei idei și vă rog să sprijiniți amendamentele introduse. Mulțumesc din partea liberalilor. Da, din nou vorbesc pentru doamna Savisa, care este pe drum, nu este în sală. Mulțumesc în numele ALDE domnului uh, Kuhn. Dacă ar fi să vorbim despre transportul cu bicicleta din Estonia, e bine, cam departe, spune doamna. Doamna Savisa știu sigur că merge mult cu bicicleta, dar poate că distanțele ar fi cam mari din această regiune. Așadar, avem un raport despre strategia uh, din, de la Marea Baltică. Este primul uh, prima strategie de acest tip, macro, la nivelul macro-regiunilor. Poate că învățămintele pe care le tragem din această strategie vor putea trans- fi transportate către alte domenii. Marea Baltică este foarte importantă, în special în sectorul transportului în Europa de Nord. Este neapărat nevoie să dezvoltăm transporturile aici. Asta pentru a promova piața internă pentru că ceea ce se întâmplă în uh, sfera Mării Baltice, în special în statele Baltice, uh, are nevoie încă de multe inputuri financiare. Finlanda și cele trei state baltice nu sunt legate pe cale feroviară și este clar de preferat să avem o infrastructură feroviară față de situația actuală în care avem doar o legătură rutieră. Trebuie să ținem cont de toate aceste detalii și domnul Kuhn a făcut trimitere în uh, raportul său la aceste aspecte. Un lucru care nu a fost evocat până acum este sunt uh, statele riverane, care poate nu sunt state membre, așa cum este Rusia, dar care este legată de statele baltice, iar aceste elemente transfrontaliere trebuie să fie luate în considerare în momentul în care vorbim despre macroregiuni precum Marea Baltică. Este important să vedem ce putem face, nu numai pentru a spori coeziunea în regiunea Baltică, ci pentru a spori gradul de legătură cu alte puncte europene ale acestei regiuni. Turismul are o poziție întărită față de alte strategii și acest lucru este important. Domnul Cun a și insistat pe turism. Este important ca acest domeniu să fie dezvoltat în special în sfera Mării Baltice. Cred că până acum a fost cât se poate de clar că acordul este relativ mare. S-au făcut multe observații vis-a-vis -vis de acest raport și, din punctul nostru de vedere, vă pot spune că, în cea mai mare parte, suntem în favoarea observațiilor introduse și de alte grupuri politice. De aceea, cred că trebuie să așteptăm, să vedem uh, care va fi situația mâine, dar cred că lucrurile vor arăta bine. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kramer, pentru verzi. Da, și eu uh, o reprezint pe raportoarea din umbră, care nu a putut fi aici. Cred că această strategie a cunoscut o evoluție spectaculoasă. De șase ani de zile avem uh, state membre în Uniunea Europeană care uh, consideră că nu am uh, trecut de mentalitățile Europei de pe vremea când Europa avea doar 15 state membre. Marele proiect al uh, războiului rece, care bineînțeles că a, a scurci, care a, și-a propus să devieze transportul din uh, Scandinavia către Europa de Est, nu a fost unul care să ne învețe că trebuie să evităm gurile de sticlă, aceste strâmtori în transportul european. Raportul acesta este important și nu numai pentru că noi suntem Comisia pentru Transport și Turism, ci pentru că propune un articol pentru promovarea turismului ecologic. Deci turismul trebuie să nu trebuie să distrugă mediul înconjurător, ci să-l păstreze am ajuns în sfârșit la concluzia că turismul pe care îl practicăm este unul care dăunează mediului. Legăturile feroviare au fost evocate. Real Baltica este un punct central. Statele Baltice se învinuiesc reciproc, fiecare zice tu nu faci nimic, ăla zice ba nu, tu nu faci nimic. și așa mai departe, iar situația asta nu duce nicăieri. Ne dorim această legătură, cel puțin până la Tallinn și poate chiar până la Sankt, Petersburg. Ruta Berlin-Rostock-Scandinavia este foarte importantă. Toate zonele la est de Marsilia trebuie să fie accesibile pe această rută, pentru că aceasta este mai scurtă și mai eficientă. Trebuie să înțelegem că așa stau lucrurile. Europa s-a modificat, s-a schimbat. Trebuie să înțelegem. În ceea ce privește turismul pe bicicletă, nu pot decât să mă bucur că colegii sunt în favoarea lui și nu numai de asta, dar în special pentru asta suntem pentru acest aviz și nu pot decât să le mulțumesc atât raportorului cât și raportorilor din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc. Se pare că atât bicicletele cât și Dunărea au fost adoptate în această comisie. Domnul Zile, și eu aș dori să îi mulțumesc domnului Cune, care a rezolvat uh, niște compromisuri foarte dificile uh, și aș dori să spun că Comisia Transport a avut o abordare foarte uh, constructivă în ceea ce privește problemele de transport din Baltică. Pentru că Marea Baltică este extrem de importantă, însă condițiile care guvernează transportul din această zonă diferă. Sunt de acord cu cei care spun că uh, Rail Baltica este un element foarte important. După cum știți, statele membre comunitare nu pot să finanțeze singure acest proiect, chiar că și cu uh, finanțarea de coeziune, deci trebuie să discutăm proiectele TEN ca atare până când vom găsi posibilitatea de a le, de a le concretiza. Îi mulțumesc domnului Cune pentru înțelegerea sa în legătură cu problema recunoașterii reciproce între porturile din, de la Marea Baltică. Nu este vorba doar de statele membre, sunt și porturi rusești, Kaliningrad, zona Sankt Petersburg. Există probleme destul de complexe și din câte știm noi, după cum bine știm, Rusia nu se conformează acelorași criterii atunci când vorbim despre îmbunătățirea condițiilor de mediu în Marea Baltică. Dacă nu includem Rusia, nu vom ajunge la un rezultat foarte semnificativ. În tratatele și tratatele IMO ne sunt un exemplu. În multe uh, sensuri, Rusia s-ar putea să adopte un, o altă atitudine față de Marea Baltică și sunt de acord cu ce a spus doamna Savisar în amendamentul său cu privire la acordurile cu state, statele nemembre ale Uniunii, în special Rusia. Amendamentul meu numărul 19 pare că ea iese din acest context, însă mi se pare foarte important. Avem un, anumit, un titlu, un buget pentru proiecte transfrontaliere cu Rusia și Belarus și alte state nemembre ale Uniunii Europene. Deci putem să avem un consens politic în aceste probleme și trebuie să transmitem un semnal politic uh, din partea Uniunii Europene, nu doar din partea Letoniei, Estoniei sau Finlandei. Vă mulțumesc, domnule Rubig. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribu sākt ar to, ka izteikt. Mulțumesc. Aș dori și eu să încep prin a mea exprima aprecierea față de domnul Cună. S-ar putea să existe pro, câteva puncte asupra cărora nu am reușit să ajungem la un acord în acest document. Dacă privim macroregiunea ca atare, acesta este un fenomen relativ nou în Uniunea Europeană. Dacă privim regiunea pe care o dezbatem în această după masă, o treime din statele membre ale Uniunii sunt implicate, însă și alte state terțe. Aproximativ 100 de milioane de persoane locuiesc în zona Mării Baltice și pentru prosperitatea și ocuparea lor, aceștia depind de Marea Baltică. Nu înțeleg exact de ce aceste coridoare de transport nu au fost duse la capăt. Niciunul dintre coridoarele de transport nu a fost finalizat. Dacă încep de la Berlin și ajungi până la Riga, după câte știm, Riga și Talinul și în Lituania, acestea sunt state care au frontiere cu Rusia. Și știm că Uniune, Uniunea Europeană are o colaborare fructoasă cu Rusia, dar Dar ne întrebăm dacă se ajunge la un succes suficient la cooperarea economică cu Rusia și dacă nu, de ce nu? De ce am introdus aceste macroregiuni? Pentru că vedem foarte clar că trebuie să se țină cont de motive ecologice și de-abia după aceea de motive economice. Putem să fim de acord cu acest principiu. Însă cum să organizăm această schimbare pe baza căror resurse? Deocamdată nu avem un răspuns, pentru că este vorba doar de fondurile de coeziune și de resursele proprii ale statelor membre. Acum o lună a fost organizată o consultare la Rostock în legătură cu Marea Baltică. Am participat la această la acest forum și am dezbătut această temă cu reprezentanții comisiei care participau la această întâlnire. Trebuie să spun că nu îmi pot imagina că nu îmi pot imagina o hartă europeană cu 5, 6 sau chiar 10 macroregiuni și în mijlocul acestora o zonă care să nu aparțină niciunei macroregiuni. Fiecare macroregiune are nevoie de legături economice. Și cred că Comisia Europeană ar trebui să se gândească mai mult la posibilitatea de a pune în aplicare aceste proiecte. Privind propunerile din documentul pe care îl dezbatem astăzi, ar trebui să, trebuie să spun că politica de coeziune nu a fost uh, elaborată suficient. În general, susțin acest document și consider că îl putem susține ca grup uh, politic. Este o bază bună pentru uh, munca noastră în viitor. Domnule Cun, dacă doriți să răspundeți la aceste observații. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să aflu că în mare suntem de acord, pentru că politica de coeziune înseamnă o politică a acordului între statele membre, chiar dacă au standarde economice diferite și un nivel de dezvoltare diferit. Pentru a obține acest lucru, este cât se poate de important ca arterele de transport să fie dezvoltate. Este important ca regiunile, ca, ca regiunile să fie accesibile. Clienții sunt cei care contează în acest raport trebuie ca aceștia să poată ajunge peste tot. Este nevoie de un raport cât se poate de clar, de aceea rețelele transeuropene trebuie dezvoltate, în special cele feroviare și trebuie spus că țările estice din regiunea Baltică joacă aici un rol esențial. Colegul meu a evocat acest lucru și nu pot decât să vă spun că amendamentele sale 15 și 6 au fost uh, integrate în uh, avizul nostru. Doamna Meissner, cred că în ceea ce vă privește totul este clar, în ceea ce privește competitivitatea porturilor. Aici, domnul Țile a spus deja că trebuie să avem grijă, astfel încât uh, competitivitatea europeană să fie subliniată și acest lucru trebuie să se întâmple în viitor, în special în sfera Mării Baltice. Este absolut necesar să fim cât se poate de atenți la faptul că statele riverane ar putea să se confrunte cu o concurență denaturată, invocându-se, de exemplu, elemente de securitate. Turismul, apoi, trebuie spus că joacă un rol extraordinar din punct de vedere economic în sectorul, în uh, zona baltică. Turismul și transportul pe distanțe scurte, dar și transportul pe distanțe lungi. Iar din punctul nostru de vedere, cred că putem spune că suntem convinși că transportul pe bicicletă este esențial. În ceea ce privește, de exemplu, transportul în scopuri uh, de sănătate și așa mai departe. Mulți colegi din această zonă au vorbit despre Real Baltica și trebuie să existe acord între noi dacă dorim să dezvoltăm această magistrală. Poate că și la nivel bilateral statele trebuie să cadă de acord asupra obiectivelor pe care le urmăresc. Apoi este important ca zona baltică să fie clar integrată în în uh, peisajul general european. De exemplu, trebuie să înțelegem unde pot fi amplasate acele offshore wind parks. Marea Baltică este una dintre cele mai utilizate mări din uh, Europa și una dintre cele mai utilizate la nivel mondial. Transportul este foarte intens pe această în această zonă. De aceea trebuie să înțelegem unde trebuie să intervenim ca să evităm accidente navale sau alte situații problematice. De asemenea, Știu că comisarul pentru transport s-a referit la participarea statelor riverane în cadrul acestor proiecte majore și trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea unde și cum se poate face aprovizionarea, de exemplu cu gaz sau cu energie. Unde vor fi spațiile de pescuit, zonele de pescuit, și unde vor fi zonele turistice și, bineînțeles, unde vor fi zonele care trebuie să fie protejate din punct de vedere al mediului. Toate acestea sunt de natură să formeze politicile noastre pe viitor. Mulțumesc tuturor pentru angajamentul în această strategie în zona Mării Baltice. Este foarte important ca oamenii care acolo trăiesc și care acolo își câștigă existența să beneficieze de pe urma acestei macro-regiuni și să devină competitivi. Mulțumesc tuturor! Mulțumesc, domnule Kun. Votul va avea loc mâine dimineață. Urmează transportul echipamentelor sub presiune. Vă reamintiți că am cerut acestei comisii să nu depună amendamente suplimentare la raportul meu, la proiectul meu de raport pentru a putea intra în negocieri cu Consiliul pe această bază dincolo de un mic amendament pe care l-am depus eu singur, nu au mai fost depuse amendamente și vă mulțumesc pentru cooperare. Amendamentul suplimentar pe care l-am introdus ține cont de poziția Consiliului care specifică că liniile directoare pentru implementarea directivei trebuie să fie redactate în cooperare cu uh, autoritățile naționale, ceea ce mi se pare de bun simț. vom ajunge la un acord în legătură cu actele delegate și directiva pentru animale. Am dorit să adoptăm aceeași formulare pentru acest dosar, ceea ce ne permite să încheiem foarte rapid acest dosar. În acest sens, voi introduce o serie de amendamente orale care introduc formulările de compromis uh, în timpul reuniunii de mâine amendamentele orale pe care le voi introduce stabilesc formulările în ceea ce privește delegările și obiectivele acestora și de asemenea că aceste formulări nu constituie un precedent pentru actele delegate din viitor, ci reprezintă o măsură temporară în timp ce uh, Parlamentul rezolvă situația prin Comisia Afaceri Constituționale. După cum am spus, această directivă este o revizuire destul de simplă pentru a clarifica prin legislația actuală și a menține cerințele de uh, siguranță pentru transportarea echipamentelor sub presiune. Eu am susținut această propunere și cred că odată ce va fi adoptată, va putea asigura un nivel înalt de siguranță în ceea ce privește echipamentele de presiune. Această reviziu, revizie a devenit necesară datorită schimbările, a, in, schimbărilor survenite în legislație în ultimii ani și în urma acordurilor internaționale în legătură cu transportul echipamentelor sub presiune, ceea ce a lăsat legislația europeană uh, într-o stare de contradicție și de confuzie. Noi cerem Comisiei să redacteze linii directoare care să faciliteze implementarea practică a acestor prevederi și ca evaluarea de conformitate să nu se facă doar în cazurile în care se folosește echipamentul de, deja existent la nivel național sau regional. Salut eh, amendamentele introduse de Consiliu care reflectă și se reflectă și în schimbările pe care le-am propus în acest raport. Sper că mâine vom adopta am- amendamentele orale în ceea ce privește actele delegate, uh, lucru ce ne va uh, permite să ajungem cu acest dosar în plenară pentru un acord în primă lectură, pentru că Consiliul ne-a semnalat că poate să accepte textul modificat. În contextul acestui raport, există diversele tipuri de recipiente pentru transportarea gazelor și trebuie să se permită transportarea sigură a acestor gaze în statele membre, fără să fie nevoie de o aprobare separată în fiecare stat membru. A, acest lucru se realizează prin standarde comune de design, uh, producție și uh, siguranță în aceste echipamente sub presiune. Știm că este un dosar tehnic, nu este vorba de schimbarea conținutului directivei, ci doar de simplificarea și clarificarea standardelor. Această revizuire a devenit necesară datorită uh, schimbărilor lor survenite în legislație în ultimii ani și uh, datorită faptului că trebuie să se includă acordurile internaționale. Sper că amendamentele mele vor clarifica definiția echipamentelor sub presiune și cerem Comisiei să redacteze linii directoare pentru a supraveghea punerea în aplicare a acestor propuneri. Deci, cu susținerea dumneavoastră, sper că mâine vom put, veți vota amendamentele mele împreună cu amendamentul oral și că acest lucru ne va permite să avem un acord în primă lectură împreună cu Consiliul, uh, pentru că Consiliul este uh, de acord cu raportul meu. Și are cuvântul domnul Roș. No, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Colegul Koch nu este nici el prezent și în numele său pot să vă spun că sprijinim amendamentele dumneavoastră, inclusiv și pe cel oral. Adaptarea tehnică trebuie să se facă de mult. Astfel, plusul valoare este evident, în special în situații transfrontaliere, pentru că atunci când vorbim despre siguranță, elementele transfrontaliere nu trebuie să ducă la o diminuare a standardelor. În regiunea din care vin, uh, acest aspect este extrem de important. În mare, suntem însă în favoarea raportului dumneavoastră și vă pot spune că beneficiați de sprijinul PPE pentru toate amendamentele dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă. Doamna Meissner, din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că suntem cu toții de acord. A spus-o în calitate de raportor. Raportul este tehnic. Conținutul nu a fost modificat, ci este vorba doar despre eliminarea contradicțiilor din legislație, în special cea din 99, astfel încât securitatea acestor echipamente sub presiune să poată fi asigurată în caz de transport. Ați spus deja că există că nu ar trebui să introducem amendamente proprii, ci că ar trebui să urmăm linia dictată de dumneavoastră. Cred că acest lucru se va întâmpla. Domnule Simpson, aș dori să vă mulțumesc pentru munca depusă în calitate de raportor și mi-aș permite să spun că ne bucurăm cu toții că poziția noastră este așa cum este vis-a-vis -vis de Delegated Acts. Acum, în urma tratatului de la Lisabona, există posibilitatea luării unei decizii fără susținerea, fără concursul Parlamentului, lucru pe care, în mod evident, nu ni-l dorim dorim să fim luați în calcul, chiar atunci, mai ales când este vorba despre transportul unor uh, mărfuri potențial periculoase. În tot cazul pot să vă spun că sunt cu totul, suntem cu totul și cu totul de acord cu cele propuse de dumneavoastră și vom vota pentru mâine. Brahma. Mensch, Brian, jetzt musst du ja mal in dich gehen. Wenn du die uneingeschränkte... Domnule președinte, cred că sunteți cât se poate de mândru dacă primiți uh, sprijinul necondiționat al, popular, al Partidului Popular și acum vă spun că și pe cel al uh, democraților. Abia așteptăm votul de mâine. Thank you, Michael. I was trying... Președintele, mulțumesc, Michael. Încercam cu disperare să găsesc un loc în care putem să fac un amendament referitor la biciclete în acest proiect despre uh, uh echipamente sub presiune, dar n-am reușit. It, you've hit my weak spot. Președintele, m-ați atins la punctul fie, uh, uh sensibil. Ik wil, voorzitter, ik wou voor alle duidelijkheid toch het woord nemen en zeggen dat het feit dat we niet tussenkwamen niet... Vrouw ze uh, spun că faptul că n-am intervenit nu înseamnă că nu vă susținem, domnule președinte. Din contră, grupul nostru vă susține 100% și vă dorește succes. Mulțumesc, domnul Zilă, recere. Mulțumesc, domnule președinte. Și noi uh, susținem acest raport pentru că securitatea transportului transfrontalier după amendamentele pe care le-ați făcut noastră se va îmbunătăți și mă bucur că v-ați concentrat asupra acestei chestiuni în toată profunzimea sa. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc tuturor. Uh, reprezentantul Comisiei, dacă mă susțineți și noastră, chiar că am o mare problemă. Domnul Pascoarele. Uh, support you and thank you very much for having worked. Într-adevăr, vă susțin foarte mult și uh, vă mulțumesc că ați avut o atitudine atât de constructivă pentru a atinge un acord pe un text care este nu doar tehnic, ci și foarte important pentru industrie și pentru funcționarea corectă a pieței unice. Vă mulțumesc foarte mult, președintele. Mulțumesc, votul va avea loc mâine, mâine dimineață. Vă mulțumesc, mulțumesc membrilor realmente pentru cooperare, pe un raport ușor, totuși tehnic, de natură tehnică. Asta înseamnă că am încheiat partea publică a ședinței din această după-amiază. La 5.30 avem întâlnirea coordonatorilor și dacă sunt toți coordonatorii, o să sugerez să mai stăm 5 minute și după aceea să începem uh, rapid uh, ședința. Așadar, facem o pauză scurtă de 5 minute.